Well, good afternoon, everybody. I think, um, I think we'll make a start on this afternoon's agenda, and I will... Bună ziua tuturor, cred că putem începe. Eu uh, cred că e bine că lucrăm în această sală pentru că putem vedea lumina zilei. Deci să profităm în această după amiază de această lumină. La orele 15 și 10 minute vom uh, avea voturi pe trei subiecte. Deci sper ca uh, toți cei care vor fi în sală să aibă și cartela de vot la ei. Iar uh, primul subiect va fi raportul domnului Corea de Campos uh, și după aceea vorbim despre armonizarea legislației statelor membre referitoare la uh, punerea la dispoziție a echipamentelor și vă spun tuturor bun găsit la întâlnirea noastră și uh, Casa noastră de presă a publicat un newsletter foarte elegant pentru anul 2014. Uh, poate că uh, cei care nu și-au găsit în căsuța poștală acest newsletter poate să ne trimită un e-mail și noi eh, prin mail îi vom trimite o copie. Și vreau să amintesc colegilor că puteți să accesați toate documentele prin intermediul calculatorului sau uh, tabletei. De asemenea, avem regim lingvistic complet pentru această întâlnire. În ce privește procesul verbal din 22 și 23 ianuarie, vă rugăm să-l studiați și dacă nu vom primi comentarii, uh, până la finalul întâlnirii vom considera adoptat. Există și un subiect în legătură cu trialogurile. Doamna uh, Moze ne-a transmis că nu există șanse de a registra um, progrese în ce privește pachetul um, pentru protecția consumatorului. Noi eh, eram dispuși să negociem cu Consiliul încă de la finele lui octombrie anul trecut. Bun, eh, eu cred că nu vom putea să încheiem toate dosarele până la finele acestei legislaturi. În ce privește dosarul legislativ, propunerea de reglementare a asistenței reciproce între autoritățile administrative ale statelor membre și cooperarea dintre acestea și Comisie în vederea asigurării aplicării corespunzătoare a legislației. Cred că avem uh, peste 60 de amendamente înaintate și eu îi voi da cuvântul raportorului nostru pentru a comenta amendamentele, după aceea îi voi invita și pe raportorii din umbră să ne spună opinia lor și oricine mai dorește să intervină. Deci îi dau cuvântul lui Antonio Corea de Campos. Mulțumesc, domnule președinte. Înainte de toate, aș dori să-i mulțumesc președintelui nostru pentru acest număr 49 al newsletterului, buletinul nostru informativ, pentru care îi mulțumim. Și aici este vorba despre animale, plante, nu sunt fotografii uh, Uh, cu persoane, dar este o manieră interesantă de a publica un asemenea buletin informativ. Vreau să mulțumesc uh, colegilor din diversele grupuri politice pentru interesul manifestat. Uh, pentru acest document au înaintat 65 de amendamente. Săptămâna trecută am avut deja o ședință cu raportorii din umbră pentru a discuta despre amendamentele colegilor și a fost o ședință foarte utilă. Și cred că Uh, putem să mai ținem seama de toate aceste propuneri de amendare. De altfel, uh, în acest sens am și discutat și am repartizat uh, propunerile vinerea trecută, astfel încât să putem supune la vot acest document. Încă de la ultima dezbatere s-a spus că autoritățile vamale nu au posibilitatea verificării provenienței și um, dacă și conținutul unui container corespunde traseului pe care acel container îl a uh, parcurs. Există controle vizuale și alte tipuri de controle. S-a constatat că la finele anului 2011 uh, au existat în statele membre peste 1950 de cazuri de uh, înșelăciune sau iregularitate irregularități și uh, este vorba despre 100 de milioane de euro pierderi înregistrate din cauza acestor irregularități. Aceste cazuri au fost constatate de către statele membre și Comisia a constatat la rândul său irregularități și cazuri de înșelăciune. Deci uh, se pierd peste 12 milioane de euro pe an uh, datorită acestor irregularități și de fapt este vorba de peste 30 de mii de cazuri. Noi uh, cunoaștem practic doar vârful icebergului în acest domeniu. Și mai există și anchetele desfășurate de OLAF Eh, este nevoie de 3 până la 7 luni până când se primesc documentele de import și asta înseamnă deja o mare pierdere de timp. Curtea de conturi a atras atenția asupra faptului că eh, eh, s-au făcut 260 de verificări ad hoc și în urma lor s-a constatat că s-au pierdut peste 500 de milioane de euro. Sigur că anumite uh, asemenea spețe deja sunt prescrise dar uh, și banii sunt pierduți. S-au făcut o serie întreagă de propuneri foarte constructive pentru a îmbunătăți legislația în acest domeniu, pentru ca la importul mărfurilor în spațiul comunitar, controlele să poată fi intensificate și pentru a se proteja interesele financiare ale Uniunii Europene. Dar aș dori să mă refer și în amănunt la câteva amănunte. Colegul nostru, domnul Schwab, a înaintat un bloc de amendamente. Punctul 18 este important și aici putem constata că este foarte important să existe un acces la băncile de date privind mărfurile de import. Uh, accesul trebuie să poată funcționa mai bine uh, și, pe de altă parte, să se bazeze pe principiul protecției datelor. Dacă respectăm această regulă, atunci putem și uh, să ne dorim să sporim eficacitatea legislației, dar, din păcate, protecția datelor ne împiedică e greu să îmbunătățești din acest punct de vedere uh, verificările. Deci, eu cred că uh, stau la dispoziție colegului uh, Schwab să avem un schimb de opinii în legătură cu acest domeniu. Domnul Ole Schmidt are o propunere legată de um, aliniatul 84 și aici este vorba despre transmiterea informațiilor. El spune că ar trebui să existe o listă a organismelor internaționale care uh, trebuie să garanteze schimbul de informații privind conținutul containerelor. Este însă foarte dificil să Ă, numești organismele internaționale și agențiile care ar putea să joace un rol important în acest domeniu, pentru că este vorba de fapt de interesele financiare ale Uniunii Europene. E nevoie de un memorandum de înțelegere aici, dar ă, este posibil și ca organisme care nu sunt legate neapărat de ă, Uniunea Europeană care să devine importante. Dar eu cred că ne putem baza și pe agențiile noastre, pe Frontex, de pildă, care ar trebui să uh, dispună de asemenea liste. Este nevoie însă de flexibilitate în acest domeniu. Și în ce privește ședința cu raportorii din umbră, Eh, de vineri eh, vom mai aborda această problemă. Există eh, multe propuneri din partea raportorilor din umbră, lucrăm la amendamente de compromis. Am vorbit deja despre obiectivul nostru care este să îi protejăm pe consumatori, pentru că uh, Uh, aceste produse care sunt importate în Uniunea Europeană ajung la consumator. Dar bineînțeles că trebuie să protejăm și interesele financiare ale Uniunii Europene. Mulțumesc. Iar în ce privește compromisul în legătură cu 18 ani, care este vorba despre condiția pe care Comisia Europeană poate să o stabilească pentru a solicita documente din partea uh, tuturor uh, agenților implicați. Aici, sigur că uh, putem să imaginăm o formulă, dar dacă statele membre nu vor putea să reacționeze la timp, uh, va trebui să intervenim. Uh, trebuie să dăm la dispoziția statelor membre trei săptămâni pentru ca ele să reacționeze înainte ca să intervină Comisia Europeană pentru a-i contacta pe uh, cei direct implicați. Dar aici încă trebuie să lucrăm la formularea corectă a acestei prevederi. Eu cred însă că suntem în uh, măsură să finalizăm acest document. Și trebuie să uh, precizez că soluția de compromis trebuie să fie foarte cuprinzătoare, astfel încât până la urmă să găsim un numitor comun, eh, dar trebuie să existe un spirit de colaborare și grupul meu politic mi-a încredințat eh, această misiune și pot să spun că noi suntem dispuși să anulăm uh, acea prevedere legată de exporturi, uh, pentru că în felul acesta am putea încă în aprilie să supunem la vot uh, documentul. Dar asta înseamnă să uh, retragem o parte din text. Deci să eliminăm domeniul exporturilor. Dar, pe de altă parte, uh, mărfurile care sunt în uh, tranzit, uh, sigur că vor trebui să se supune acestor prevederi. Vom avea întâlnirea cu raportorii din umbră și eu sper să facem un pas în direcția cea bună. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Să vedem acum ce spun raportorii din umbră. Mai întâi, domnul Ros. Da, mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea, în primul rând, să-i mulțumesc raportorului pentru activitatea depusă. Cred că mergem în direcția care trebuie. Mai uh, trebuie însă analizate compromisurile preliminare, provizorii, și sper să găsim un compromis foarte bun, în general. Iată câteva remarci despre compromisuri. În ceea ce privește posibilitatea din partea Comisiei de a obține informații directe de la operatorii economice în conformitate cu, conformitate cu articolul 18H, este o chestiune foarte delicată, pentru că noi am vrea să protejăm și clienții și companiile. Cred că compromisul, amendamentul 7 și 8, sunt soluții foarte bune. Aș vrea să adăugăm eventual două schimbări uh, minore pe care putem să le discutăm la următoarea reuniune a raportorilor uh, din umbră. Din punctul meu de vedere, în consultările dintre comisie și reprezentanții uh, industriei de containere la articolul 178 ar putea să fie o foarte bună cale de a schimba informații și bune practici, mai degrabă decât uh, să trecem la acte delegate în conformitate cu articolul 18F. Nu știu dacă considerați că trebuie adăugate aceste consultări la amendamentele de compromis. În final, aș dori să insistăm asupra unor clarificări pe care le-am adăugat și în legătură cu uh, ofertanții de serviciu la amendamentul 42 și în legătură cu documentele care ar putea să aducă cu sine dovezi, articolul 12, amendamentul 43. Cred că și acestea sunt necesare și trebuie să fie foarte clare pentru ca să putem evita confuzia. Sunt foarte bucuros să pot discuta aceste puncte cu dumneavoastră și celelalte puncte cu domnul de campus și cu colegii în următoarele săptămâni. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Ros. Domnul Schmidt nu este aici. Nu vine, am înțeles. Doamna Rulă are cuvântul. Da, mulțumesc foarte pe scurt. Noi mulțumim foarte mult raportorului pentru amendamentele de compromis și nu avem nicio problemă cu ele. Deci, susținem aceste amendamente. Domnul Ashley Fox este raportor din umbră de la grupul meu politic și m-a rugat să citesc o declarație pentru că a dorit să vă atrag atenția asupra unor detalii. Și o să îi dau, bineînțeles, o copie a acestui document și domnului raportor. Domnul Fox spune că este bucuros de nivelul de colaborare și este de acord de principiu cu obiectivele din propunerea comisiei. Totuși, faptul că Uh, în momentul de față trebuie analizată îndeaproape această propunere, el consideră că provocările cu care trebuie să ne confruntăm sunt destul de mari. Iată care sunt punctele pentru a demonstra acest lucru. În primul rând, problemele care au fost uh, create de, de crearea unui, uh, unui registru centralizat, acestea sunt evidente, mai ales dacă e să comparăm cu propunerea Comisiei. Dumnealui întreabă, de exemplu, cum ar putea statele membre să îmbunătățească transmiterea acestor informații când uh, operatorii nu uh, doresc să uh, folosească căile oferite până acum de transmiterea informației către Comisie. De asemenea, a subliniat faptul că nu poate să accepte propunerea de acces direct între Comisia și operatorii economici a adăugat amendamente la articolul 18H, pe care le consideră minimul pe care îl putea să-l tolereze, însă preferă articolul 18C, pentru că tăierea acestui articol ar putea să, um, să schimbe cu totul realitatea legată de registre. Și vreau să vă amintesc de asemenea și de compromisul domnului Schwab, care de altfel cred că se referea la aceeași problemă. Domnul Fox a mai subliniat și faptul că studiul de impact al Comisiei ajunge la concluzia greșită că nu vor fi costuri de implementare din partea statelor membre pentru transmiterea acestor date și integrarea sistemelor de IT în toate statele membre va fi de asemenea o chestiune foarte complicată și foarte costisitoare, astfel încât uh, aceasta nu este posibilă. În ceea ce privește celelalte amendamente, amendamentele înaintate, consideră că amendamentele care fac referire la, uh, la schimbarea sistemului de registru nu sunt acceptabile, pentru că Comisia a dat o definiție foarte clară a datelor, a bazelor de date și o extindere către un nou mod sau o extindere a domeniului de aplicabilitate fără o consultare prealabilă nu este bună. De asemenea, prefere să se, să se taie cuvântul uh, management al riscului, pentru că în acest context aceasta ar însemna o identificare sistematică a riscurilor cu uh, verificări uh, aleatorii și cu diferite măsuri care sunt necesare pentru limitarea riscului. Alocarea resurselor, toate aceste eh, chestiuni sunt, eh, resurse, sunt la nivelul competențelor statelor membre și ar putea să creeze confuzie între rolul Comisiei și rolul eh, statelor membre dacă se schimbă aceste reguli. Domnul Fox este îngrijorat de faptul că Comisia, de fapt, nu s-a gândit la provocările operaționale ale acestei uh, Uh, acestei părți a proiectului și dacă regulamentul final uh, va depăși aceste provocări, atunci este bine, dacă nu, aceasta este propunerea domnului Fox uh, pe care trebuia să vă transmit. Mai dorește cineva să ia cuvântul, domnul Schwab? Dumneavoastră ați înaintat mai multe amendamente, deci nu știu dacă și doamna Le Grip dorește să contribuie, nu. Doamna Schwab, domnul Schwab și doamna Gebhardt. Da, mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc raportorului, în primul rând, pentru uh, discursul dumnealui uh, din plenară săptămâna trecută despre amendamentele mele, care cred eu la început uh, au arătat destul de nepotrivnice, dar acum cred că și uh, raportorul a putut contribui la faptul ca spiritul colaborării să se creeze foarte bine acum și Acum vom putea de asemenea să uh, găsim o soluție care să fie fezabilă. Aș vrea să mă refer la articolul 18 mai ales. Nimeni nu pune la îndoială faptul că și Comisia Europeană la aceste regulamente care se referă la chestiunea cine are acces la ce informații, deci că și în acest subiect Comisia Europeană clar dorește să și trebuie să primească acces la mai multe alte Uh, aspecte. Însă, și în uh, săptămâna trecută, în ceea ce privește discuția de la uh, pe care am avut-o, s-a vorbit despre protecția datelor și s-a vorbit despre interesele care, celorlalți terți care trebuie păstrate și respectate și considerăm că dacă vrem să menținem procedura așa cum este, nu ar trebui să creăm o bază de date la care Comisia să poată să intervină în orice moment al procedurii la orice formă de uh, informație. Și la informațiile autorităților vamale nu va, va trebui să poată să intervină chiar și dacă uh, acea autoritate este pe curs să elaboreze o soluție. Eu sunt de aceea de acord cu domnul Corea de Campos și anume să limităm informațiile la care poate să aibă acces comisia, să le precizăm mai bine pe acelea, să detaliem cum trebuie să se întâmple. Cred că dacă vrem să avem uh, mai multe posibilități pentru comisie, pentru ca aceasta să, înțelege, să înțeleagă cum lucrează statele membre, este foarte bine, dar nu putem să-i dăm o carte albă comisiei pentru ca să poată să acționeze cum dorește. Eu cred că trebuie să găsim o soluție realistă și de aceea aș vrea să mai discut odată cu raportorul pentru a verifica cum se poate găsi această soluție cât mai bine. Oricum sunt foarte recunoscător pentru faptul că acest amendament nu a fost pur și simplu respins, ci este gata să caute o soluție. Însă cred că în final ar fi foarte pozitiv dacă în următoarea perioadă legislativă nu ar trebui să dezbatem din nou ce facem cu acest dosar. Sunt convins că statele membre vor putea să fie mai uh, gata de compromis și vă mulțumesc foarte mult pentru faptul că ați încercat să găsim o soluție concretă, ceea ce trebuie să și facem. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Gebhardt! Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și lui Antonio Corea de Campos care a făcut într-adevăr uh, o activitate de excepție. Aș vrea să vă spun că la discuția despre ICOL săptămâna trecută am făcut mai multe remarci, de altfel am vorbit foarte clar în plenară despre protecția datelor și am făcut uh, eforturi pentru ca să nu existe nicio legătură între datele care sunt transferate și persoana care deține uh, vehiculul respectiv sau care îl conduce. Este foarte important uh, să procedăm așa și vreau să fie foarte clar acest lucru și înainte să găsim eventual informații greșite pe internet despre ceea ce s-a discutat la dezbaterea respectivă. Am o întrebare suplimentară. Văd că la amendamente există foarte multe prevederi care trebuie să fie anulate și care sunt de fapt legate direct de protecția datelor, cu uh, scuza că și așa directiva despre protecția datelor în Uniunea Europeană impune anumite lucruri și deci nu mai trebuie menționate acestea aici. S-ar putea să fie așa. Eu aș da, poate, aș vrea să rog Comisia Europeană să ne spună de ce a numit uh, aceste prevederi ca cele care trebuie să fie anulate, dacă nu cumva ar putea să apară totuși aceste aspecte, măcar în considerente, pentru ca să nu se uite că trebuie să se aplice aceste prevederi și pentru ca să existe o siguranță juridică. N-aș vrea să greșim în această privință, de aceea mai subliniez încă o dată acest detaliu. Mulțumesc! Mulțumesc! Mai dorește altcineva să contribuie la discuție înainte să dau cuvântul comisiei? Nu. Bine, atunci o să dau cuvântul și raportorului. Dar înainte să vă spun uh, acest lucru, aș vrea să salut un grup de vizitatori care au fost invitat uh, de doamna Cristel Șalde-Moze, care este un membru extrem de eficient în această comisie. Ei vin din uh, social, de la socialdemocrații din Danemarca de Sud și le urăm bun venit în reuniunea noastră. Bine ați venit! Bun. Domnul Șanachis, din partea Olaf, dorește să dea un răspuns. Poate că puteți să ne comentați uh, dezbaterea de până acum. Aveți cuvântul, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Multe din lucrurile pe care vreau să le spun deja au fost deja menționate, dar uh, Poate câteva idei de compromis au fost deja și formulate pe hârtie. Totuși vrea să, aș vrea să repet câteva puncte care consider, pe care le considerăm noi din partea Comisiei foarte importante. Aș vrea să încep prin a spune că există un grup de amendamente 45, 46 și așa mai departe, care se referă la uh, registrul CSM și la amendamentele și amendamentele 79 și următoarele care se referă la import, la export și la tranzit. Uh, Considerăm că este important ca și Comisia să fie mai bine informată și să poată să detecteze mai bine și să urmărească astfel de fraude care se referă la import, export și tranzit. Pentru aceasta însă este necesar să avem uh, toate instrumentele necesare și cele legate de tranzit și cele legate de containere costurile pentru întreprinderile din pe piața privată pentru a oferi aceste informații pot, poate fi foarte redus, în măsura în care avem posibilitatea să facem ceea ce se numește așadar o mișcare globală, adică să trimitem tot ceea ce avem pe calculatoarele respective către comisie prin apăsarea unui buton o dată pe zi, ceea ce nu aduce cu sine practic niciun cost suplimentar. În acest sens, aș dori să vă amintesc că așa numitele transportatorii din Statele Unite deja practică această metodă și se obțin uh, informații preliminare pentru fiecare export și fiecare import care are loc uh, în schimbul cu Statele Unite deci, așa numitele, uh, această posibilitate de, transform, de transmitere a datelor face ca toate informațiile să vină chiar cu 8 ore înainte să ajungă marfa respectivă. Este vorba de o investiție însă care ar fi necesară pentru a putea oferi aceste informații și Comisiei Europene și statelor membre și oricui ar avea nevoie de aceste informații. Am fost în contact cu diferitele autorități de transport și considerăm că această operațiune poate fi pusă în aplicare fără un cost suplimentar impresionant. Am demonstrat uh, în trecut și cât de importante sunt datele despre importuri, despre tranzit. Cu toate acestea, nu se cunoaște foarte bine utilitatea datelor, unei da, baze de date despre uh, exporturi și unui sistem de transmitere a informației despre export. Aceasta este o informație care ar putea duce la mm, faptul că Comisia, de exemplu, să nu mai aibă nevoie de uh, declarații despre export, import și despre tranzit. Eu aș vrea să vă exprim însă de ce este necesar pentru noi să obținem aceste informații și Uniunea Europeană ar putea să balanceze foarte bine aceste informații și să încerce să își dea seama care este utilitatea lor față de riscul care există de abuz al acestor date. Mă refer aici la două tipuri de fraudă. În anumite cazuri, am văzut că au loc importuri cu intenția de a reexporta produsul respectiv și mărfurile respective rămân după aceea pe teritoriul UE. Aceasta înseamnă că bugetul statelor membre și bugetul UE este de fapt uh, uh, apoi uh, pierde veniturile de pe TVA. A doilea tip este când bunurile sunt de fapt destinate oficial exportului, dar de fapt se întorc ca bunuri fraudate. S-a întâmplat în trecutul recent acest caz. Avem aici un uh, comunicat de presă despre o captură importantă de țigări de contrabandă care au fost capturate de către autoritățile spaniole și care păreau să fi fost exportate din Cipru pentru a ajunge în uh, într-o țară îndepărtată și a, între timp s-a găsit o cale pentru ca ele să se întoarcă uh, ca și marfă de contrabandă în, pe teritoriul UE și respectivii au fost arestați. Aceste tipuri de fraude pot fi detectate mult mai ușor dacă avem informații în timp real despre exporturi și declarații de export. După părerea noastră a Comisiei, este de aceea necesar să avem și date despre exporturi. Însă, din nou, dumneavoastră trebuie să vedeți care este echilibrul necesar și în fața riscului cu care ne confruntăm la transferul de date. Mai vreau să spun ceva despre accesul direct al Comisiei la documente, mai ales la facturi și uh, la informații din partea operatorilor economici. Ceea ce am dori este să uh, primim aceste documente, nu am vrea să interferăm cu sectorul privat, ci am vrea ca statele membre să ne ofere aceste informații. Deci, în măsura în care se va adopta la 18H o formulă, o variantă reformulată a acestui articol, atunci, bineînțeles că noi suntem pentru. Aș vrea de asemenea să menționez în mod specific amendamentul 95, care conține o prevedere care spune că Comisia poate să se adreseze direct uh, întreprinderilor din sectorul privat, cu excepția cazului în care statele membre refuză să oferă aceste, state, aceste documente. Cred că nu este corect să procedăm așa. Noi considerăm că, deși amendamentul propus uh, merge în direcția care trebuie, ar trebui totuși reformulat în așa fel încât să se poată evita să se dea posibilitatea statelor membre fie să reușească să, să se oprească la această cerere a, de, de date sau să găsească altă soluție. Deci aș vrea să mă opresc aici, domnule președinte, dar vreau să mulțumesc Parlamentului European și raportorilor pentru că această propunere, așa cum este ea formulată, este foarte realistă și este un, o valoare adăugată pentru propunerea Comisiei. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru această informare foarte amplă. Cred că va fi foarte utilă. Vreau să văd dacă mai dorește cineva să mai ia cuvântul. Atunci, dacă nu este cazul, o să dau cuvântul raportorului nostru pentru a răspunde la aceste informații și pentru ca să răspundă și la celelalte puncte care au fost menționate în această dezbatere, pentru ca să vedem ce facem cu amendamentele de compromis. Așa că, domnule profesor Corea de Campus, aveți cuvântul. Obrigado, președinte. Uh, eh, vă eh, agradecer as intervenções. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc colegilor pentru cele spuse în această dupămasă, raportorilor din umbră și, de asemenea, colegilor care nu sunt raportori. În primul rând, aș dori să mulțumesc însă comisiei pentru cele spuse. Bineînțeles că există Uh, există mai multe modalități în care să lucrăm pe un text care provine de la comisie. Încercăm să vedem care sunt opiniile membrilor și unde sunt uh, diferențele cele mai mari și, de asemenea, domeniile unde apare o suprapunere. Iar aici avem o situație destul de ciudată. Câte unele dintre amendamente sunt fezabile din punctul nostru de vedere și pozițiile noastre sunt apropiate, însă în alte cazuri cred că amendamentele se îndepărtează de spiritul propunerii inițiale. În special uh, unele amendamente propuse de raportorii din, raportorii din umbră și din, ce, din ceea ce aud, uh, aici lumea se cramponează din ce în ce mai mult în pozițiile lor. Însă poate că acest lucru ține de o înțelegere greșită a um, datelor și a dreptului la viață privată. Aici nu este vorba de date despre persoane, ci despre date în ceea ce privește deplasarea mărfurilor. Este vorba despre informații legate de conținutul unui container într-un, în tranzit, data uh, plecării, data uh, ajungerii la destinație și cam atât nu înțeleg în ce fel se afectează în acest fel uh, viața privată a cetățenilor. Uh, haideți să ne uităm la ex, exemplul uh, pescu, politicii de pescuit. Să zicem că Comisia încheie un acord cu Chile, de exemplu, în ceea ce privește pescuitul și trebuie să și vasele care pescuiesc în apele, Chile, ci, apele care aparțin de Chile trebuie să acorde toate informațiile, informațiile de pline în legătură cu mărfurile transportate în aceste ape. Acest lucru se permite, însă aici și aici este vorba de chiar mai puține informații. Este vorba de informații despre mărfuri și nu despre persoane. De fapt, noi încercăm să ne facem o idee în ceea ce privește valoarea exporturilor. Unele membre stente sunt reticente în legătură cu dezvăluirea acestui tip de date. S-ar putea ca ieșirile și intrările uh, din punct de vedere fizic să uh, traverseze de mai multe ori granițele Uniunii Europene. Noi încercăm să ne referim doar la deplasările fizice. Comisia Europeană spune că măsura nu va duce la o birocrație majoră. Deci este vorba doar de un transfer simplu de date foarte simple. Și compromisul nostru, unde acceptăm excluderea exporturilor, pentru că nu avem poate nevoie de aceste informații, Compromisul nostru încearcă să ajungă la o înțelegere și eliminarea exporturilor reprezintă un compromis. Am petrecut multe ore în acest mandat discutând despre finanțarea Uniunii Europene, însă nu putem să garantăm în nici, cel mai, în, în nici cea mai mică măsură uh, propriile noastre resurse și nu putem să ne protejăm în mod eficient împotriva fraudei. Anumiți indicatori par să arate că frauda este, dimensiunile fraudei sunt extinse, și acum când încercăm să obținem informații reale în acest sens, lumea vine cu pretexte inventate, de exemplu cele legate de viața privată care nu se aplică în acest caz. Câteva dintre propuneri ne-ar uh, extinde numărul de posibilități care ne stau la dispoziție, ceea ce este un lucru bun. Unii, inclusiv domnul Schwab, ar fi dispuși să uh, ajungă la un acord și mă bucur în acest sens. Este bine să putem să fim realiști. și eh, sper să putem să facem acest lucru chiar în mandatul actual. Vă mulțumesc. Trebuie să votăm în data de 18 martie, după cum știți. Va fi ultima șansă de a adopta un text eh, în a doua plenară din Strasburg, unde deja am rezervat un slot în acest sens. Deci aveți la dispoziție aproape două săptămâni și uh, sunt sigur că veți reuși să obțineți o poziție care să ducă mai departe propunerea și care să ne permită intrarea în negocieri mai detaliate cu Consiliul. Vă mulțumesc foarte mult tuturor celor implicați. Suntem puțin înainte de orarul prevăzut, dar de vreme ce sunt prevăzute voturi, vom suspenda ședința timp de 5 minute. Uh, îi vom aștepta pe toți eurodeputații de la toate grupurile politice. Uh, foarte punctual însă, la 4 fără 10 vom începe votul și aveți nevoie de cartelele de vot pentru că vom avea verificări electronice. Vă mulțumesc din nou. Uh, so can I invite you to take your places? Uh, uh... Vă rog, ocupați loc. bun venit tuturor. urez din nou bun venit uh, invitațiilor noștri care ni se alătură cu ocazia voturilor. Avem două puncte pe care nu au fost depuse amendamente în legătură cu asistența reciprocă între autoritățile administrative. Aș dori să-i rog pe raportor să spună câteva cuvinte. Însă, în primul rând, trebuie să votăm în legătură cu rezultatul trilogurilor în ceea ce privește punerea, de, punerea pe piață a echipamentelor sub presiune. În anumite cazuri, ă, statele membre au crezut că mergem împotriva principiilor pieței unice, însă în final au crezut de acord cu abordarea noastră. Domnule Schwab, veți face o prezentare formală în numele raportorului sau putem trece direct la vot? Foarte bine. Raportoarea nu este aici. Am, eu am, fost pre, am prezidat acest trilog. Cred că am ajuns la un acord bun. Nu a fost chiar așa de ușor pe cum am crezut. Vă reamintesc că uh, ca în cazul acestor pachete de legi reformate, Parlamentul vrea să-și apere propriile interese în procedurile de punere în aplicare, în special în ceea ce privește accesul nostru la grupurile de lucru de experți, în afara procedurilor prin acte delegate. Deci vom vedea care va fi rezultat, rezultatul și dacă comisia se va opune formulării noastre după cum au făcut și în trecut. Oricum, problema va trebui să fie rezolvată în următorul mandat al Parlamentului. Dacă vreun alt raportor din umbră nu dorește să intervină, supunem la vot rezultatul acestor triloguri. Va fi un vot electronic vă invit să votați pentru poziția de la finalul acestui trilog. S-a deschis votul. Avem 29 de cartele, dar doar, doar 28 de voturi. Cineva nu a apăsat butonul? S-a închis votul și 27 de voturi pentru, unul împotriva și o abținere. Mulțumim. Atunci, uh, punctul va fi în a doua sesiune din plenară din aprilie. Trecem acum la o propunere de rezoluție, un proiect de rezoluție în legătură cu asistența reciprocă din domeniile vamal și agricol. Aici comisia noastră poate să facă declarații politice și de aceea știm că există o opinie transpartinică aici. Poate doriți fiecare dintre coraportori să faceți o scurtă prezentare. Domnule Grip, mulțumesc, domnule președinte, doar câteva cuvinte înainte de a trece la votul acestei rezoluții. Este vorba despre un cadru juridic comun în ceea ce privește infracțiunile vamale. Îi mulțumesc foarte mult coraportoarei mele, Evelyn Gebhardt, pentru uh, mediul bun de cooperare în care am lucrat în timpul negocierilor și redactării proiectului de rezoluție. Lucrurile s-au uh, întâmplat în bună înțelegere și încredere. Am apreciat foarte mult uh, munca noastră împreună. Mulțumesc și raportorilor din umbră. Am încercat uh, cât mai mult să integrăm și contribuțiile lor în textul final. Sper că toată lumea va fi mulțumită și că rezoluția va fi susținută cât mai larg posibil. Vă reamintesc că în rezoluția aceasta nu am vrut să intrăm în toate detaliile juridice dorim să trecem ștafeta următorului uh, mandat parlamentar uh, Comisiei pentru protecția consumatorilor din următorul mandat, pentru ca următoarea comisie așadar să îi acorde toată atenția pe care o merită. Așadar, prin votul nostru de astăzi, vrem să avem o poziție coerentă cu poziția noastră anterioară în ceea ce privește reformările textelor pentru a avea o adevărată politică vamală europeană demnă de acest nume. Lucru indispensabil pentru buna funcționare a pieței europene. Vă mulțumesc, doamna Gebhardt. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să mulțumesc și eu colegei mele, doamne Legri, pentru colaborarea foarte bună. Doresc să mulțumesc echipei noastre, secretariatului această rezoluție a fost elaborată cu o viteză demnă de un record. Și am găsit și o soluție de compromis, ceea ce nu este întotdeauna foarte ușor. De aceea cred că abordarea aleasă de doamna Le Grip și de mine, și anume de a um, avea o orientare politică fără a intra în detaliu, a făcut posibilă realizarea acestei rezoluții și uh, acolo unde am avut amendamente din partea grupurilor politice care intrau în uh, prea uh, multe detalii, nu a putut, evident, să ținem seama de ele, pentru că ne dorim, de fapt, să existe un temei legal de principiu, iar ceea ce încă este discutabil, nu figurează în această rezoluție. Următorul Parlament în noua sa componență va verifica dacă este nevoie să se opereze modificări pentru a putea lucra cât mai coerent. Eu cred că putem să fim mulțumiți de textul care se află astăzi în fața noastră. Avem o poziție clară este vorba de o mai strânsă colaborare în acest domeniu și uh, sunt prevăzute sancțiuni care de asemenea sunt uh, coerente în context. Mă bucur uh, și sper că în următoarea perioadă legislativă voi mai avea ocazia să lucrez pe marginea acestui text pentru a putea continua această activitate cu adevărat importantă. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru acest document. Este important pentru comisia noastră să trecem la vot. S-a deschis votul pe marginea moțiunii de rezoluție. Se pare că 30 de persoane au drept de vot. S-a închis votul. Da, 29 de voturi pentru, un vot împotrivă. Rezultatul este cât se poate de clar. Și um, noi ne-am dorit ca în sesiunea din aprilie să uh, poată fi votat acest document. Dar uh, trebuie să vedem ce timp de intervenții și de dezbatere vom avea la dispoziție, pentru că ne dorim și să fie comisarul de specialitate prezent în sală. Timpul este destul de scurt până atunci. Deci eu pot să semnez acum această solicitare, după aceea vor semna și raportorii Și cred că domnul Veț, din partea comisiei, este de asemenea prezent în sală. Îl rugăm să-i transmită comisarului rugămintea noastră să vină la discuția pe marginea acestei moțiuni de rezoluție. Bun, și trecem acum la următoarele voturi privind protecția consumatorului Domnul Vinholz este raportorul nostru. Îi spun bun venit. Doriți să interveniți înainte de vot? Nu. Putem continua atunci. Bun, să trecem la voturi. It's kind of you to offer. Since I'm the only issue, oh no, Emma McClarkin is here, but um, since I'm voting, I had to make sure I vote the right way, since I was the shadow rapporteur for this. Would have been embarrassing. În moment ce voi vota, îmi doresc să votez corect, deci mulțumesc pentru răbdare. Bun. Amendamentul de compromis 3. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Putem trece la amendamentul 29. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Amendamentul 30. Pentru, împotrivă, se respinge. Amendamentul 31. 32 și 33. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă, dar putem verifica, să fim siguri. Bun. S-a deschis votul. Amendamentele 30, 31, Da, se adoptă. Următoarele două sunt retrase. Amendamentul 37 caduc. 36 caduc. 38. Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. 39. amendamentul de compromis 4. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 45 al raportorului pentru împotrivă se adoptă. Amendamentul de compromis 5 pentru împotrivă se adoptă. Amendamentul 48 pentru împotrivă se adoptă. Compromisul 6 pentru împotrivă se adoptă. 52 pentru împotrivă se respinge. Compromisul 7. Cu un amendament oral al. Toată lumea acceptă amendamentul oral, da. Deci, cu amendament oral, cine este pentru? Împotriva. Se adoptă. 61. Pentru. Împotrivă. Se respinge. 62. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. 63. Pentru. Împotrivă se respinge. 64. Pentru, împotrivă, se respinge. 65. Pentru, împotrivă, se respinge. Compromisul 8. Pentru, împotrivă, se adoptă. 74. Pentru, împotrivă, se adoptă. 75. Pentru, împotrivă, se respinge. 76 pentru, împotrivă, se respinge. 77 pentru, împotrivă, se respinge. Compromisul nou pentru, împotrivă, se adoptă. Trecem la 84 și 85 identice. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. 86-87 devin caduce. Amendamentul de compromis 10 pentru, împotrivă, se adoptă. 91. Supunem la vot cu amendament oral. Cine este pentru? Potrivă. Se adoptă. 92. Pentru. Împotrivă. Se respinge. 93. Pentru. Împotrivă. Se respinge. 94-95. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. 96 retras. Compromisul 11. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. Mergem la 101-102. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. 103, 104 devin caduce. Amendamentul de compromis 12 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 110 pentru, împotrivă, se respinge. Amendamentul de compromis 13 pentru, împotrivă, se adoptă. 115 pentru, împotrivă, se respinge. 116 pentru, împotrivă, se adoptă. 118 117 devin caduce. Amendamentul de compromis 14 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 124 pentru, împotrivă, se respinge. Amendamentul de compromis 15 cu un vot pe părți, așa cum au solicitat colegii de la ALDE. Deci 15, partea 1, pentru, împotrivă. Partea 1 se adoptă. Partea a doua. Să votăm electronic pentru partea a doua, să vedem dacă nu doarme cineva. se respinge. Partea a doua se respinge. Trecem mai departe la 132. Pentru, împotrivă, se respinge. Amendamentul de compromis 16 pentru, împotrivă, se adoptă. 137 pentru, împotrivă, se adoptă. 138-139 pentru, împotrivă, se adoptă. 140-141 sunt anulate. Supunem la vot 141 ca un amendament suplimentar pentru 140. Trecem la 142. Pentru, împotrivă, se respinge. 143 pentru, împotrivă, se respinge. 145. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. 144 cadu, camenelul de compromis 17 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 153 pentru, împotrivă, se adoptă. 154 ca un supliment pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 155 doamna Styler ca un supliment pentru, nu, nu, Nu, pentru că a fost adoptat uh, anteriorul. Bun. Este caduc. 156 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 1 a fost retras considerente. Amendamentul 2 pentru, împotrivă, se adopta. Amendamentul 3 pentru, împotrivă, de asemenea se adoptă. Amendamentul 4 pentru, împotrivă, se adoptă. Acum referințele. Amendamentul 5.1 pentru împotrivă se adoptă. Amendamentul 6 și 7 devin caduce. Amendamentul 8 pentru împotrivă, se respinge. Compromisul 1 pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 21 pentru, împotrivă, se adoptă de asemenea. Amendamentul 22 caduc. Deci, acum se deschide votul pentru votul final. Este un raport de inițiativă. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă 27 de voturi pentru, 1 împotrivă, 2 abțineri. Felicitări autoarei, autorului domnului Weidenholzer și uh, vom avea votul pe agenda plenarei, știm, pentru uh, cea de-a doua plenară din aprilie. Deci va fi plenara finală a acestui mandat și va fi ultimul raport inițiativ al comisiei noastre. Mulțumesc foarte mult pentru activitatea desfășurată. Doamnelor și domnilor, încheiem aici întâlnirea noastră din această după-amiază. Pe 17 și 18 martie ne întâlnim din noi și vreau să vă amintesc că pe 17 martie avem o audiere specială privind TTIP la ora 15 și avem uh, invitați deosebiți, uh, șeful negociatorilor de partea Europei și uh, șeful negociatorilor din partea Statelor Unite va fi transmis prin internet și uh, ca atare nu uitați data de 17 martie ora 3 după amiază. Veți primi un e-mail cu amănunte. Vă doresc tuturor o după amiază plăcută.